prezidiu pentru a putea interveni. Dar este în sală? Czy jest już z nami na sali pan... Domnul Arnold este prezent în sală? Domnul Tom Arnold? A, to musimy, musimy chwilę poczekać, tak? Bardzo. Bun, deci putem să așteptăm puțin. Doamna copreședintă, poate doriți să interveniți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Sikerski. Este o plăcere pentru mine să fiu aici. Înainte de toate, vreau să mulțumesc comisiei dumneavoastră uh, și cred că și domnul uh, Arnold uh, va ajunge cât mai repede în sală. Împreună cu Comisia DV vom uh, continua această întâlnire. Președinta noastră, Linda McEwen, regretă că nu poate să participe astăzi la prezentarea domnului Arnold. Și uh, m-a rugat să o înlocuiesc activitatea acestui uh, grup de lucru este de mare interes pentru comisia noastră și uh, am decis să avem acest parteneriat cu Africa și în mod special este nevoie de investiții pentru crearea de locuri de muncă în Africa. Săptămâna aceasta uh, în Comisia DEVE am discutat despre acest lucru pentru că, de fapt, acest task force urmează să elaboreze niște linii directoare Comisiei pentru dezvoltarea viitoare a Africii. Eu uh, urmări cu, urmări cu atenție uh, prezentarea domnului Arnold pentru a uh, reține recomandările domniei sale, dar uh, câteva observații preliminare. Pentru comisia noastră, dacă vorbim despre uh, Africa rurală, ne interesează uh, ca viața în Africa rurală să se deruleze în condiții de securitate și de dezvoltare în colaborare cu colegii noștri din Comisia pentru Agricultură, Comisia DEVE dorește ca politica noastră de dezvoltare să fie decisă și implementată corect ca să nu aducă prejudicii țărilor în curs de dezvoltare și să nu împiedice dezvoltarea uh, activității uh, fermierilor locali, în mod special din Africa. Deci aștept cu interes uh, expunerea dumneavoastră în legătură cu aceste aspecte pentru că ne dorim reducerea sărăciei, eh, siguranță alimentară pentru toți. Sunt obiective primordiale pentru noi, eh, pentru dezvoltare și, și pentru eh, politica PAC. Conform unui raport din 2018, Există un studiu elaborat de Alianța pentru Evoluție Ecologică în Africa și aici se vorbește despre strădaniile de a reduce sărăcia și de a garanta siguranța alimentară trebuie stimulate și fermele mici Uh, care pot să ducă la reducerea sărăciei în zonele rurale. Este important să avem în vedere uh, acest lucru, uh, pentru că um, modelul succesului nu va fi pentru ferme mari sau pentru um, o agricultură um, bazată pe monoculturi, este uh, nevoie de susținerea micilor fermieri. Poate că îmi dați voie să continui. Uniunea africană a definit uh, unele obiective clare pentru dezvoltarea um, agriculturii uh, pe continentul african a adoptat uh, declarația de la Malabu în 2014 cu scopul de a stăvili uh, foamea, de a sprijini productivitatea și uh, o creștere cu 6% pe an în agricultura practicată în zonele rurale pentru crearea de locuri de muncă în agricultură și pentru a aloca cel puțin 10% din cheltuielile uh, publice uh, în favoarea agriculturii. Din nefericire, multe state africane nu reușesc să atingă aceste obiective, dar uh, este important să analizăm cu atenție uh, reușitele celor care au atins aceste obiective, ca de pildă Etiopia, care a atins această creștere de 6% și uh, de reducere cu 50% a sărăciei. creșterea ă, dezvoltării agricole este importantă pentru reducerea sărăciei. Dar este clar că este nevoie de mai multe investiții private care pot să ducă la o situație tip win-win. Guvernele și partenerii pentru eforturile de dezvoltare trebuie să creeze garanția că investițiile sunt benefice pentru economiile și uh, popoarele din Africa. În același timp, este clar că uh, dezvoltarea agriculturii din Africa um, trebuie să se bazeze pe instituții publice și pe politici publice puternice sectorul uh, public uh, este um, important și uh, politicile guvernamentale sunt importante. Exemplele din Europa și din Asia demonstrează deja acest lucru. Există multe provocări în ce privește accesul la piață, reducerea pierderilor de recolte, procesarea Uh, produselor agricole în interiorul uh, statelor africane. Un alt factor important este accesul la credite pentru fermierii care lucrează pe exploatări agricole mici. Iar băncile comerciale trebuie să vină în sprijinul acestor fermieri și inclusiv instituțiile financiare care uh, oferă microcredite. S-a lansat uh, planul european de investiții și uh, fondul pentru dezvoltare durabilă. Și ne-ar interesa să aflăm din partea domnului Arnold ce uh, recomandări ne poate face domnia sa și grupul de lucru din care face parte Uh, pentru utilizarea Fondului European de Investiții sau Fondului European pentru Dezvoltare Rurală, inclusiv în sectorul agricol. În încheiere, aș vrea să fac un anunț care uh, se uh, referă doar la membrii Comisiei DEVE Termenul limită pentru cele trei avize ale uh, regulamentului uh, la care lucrăm, regulamentul orizontal și a fost extins până miercuri 12 decembrie, orele 12. Mulțumesc foarte mult! Dziękuję Pani Przewodnicząca. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă copreședinte. După cum probabil ați observat, uh, ni s-a alăturat și invitatul nostru. Este președintele grupului de lucru pentru Africa Rurală. Mă gândesc că dacă l-aș prezenta pe expertul nostru și aș vorbi despre toate pozițiile pe care le-a deținut, ar dura foarte mult. Este implicat în OCDE, are o serie de doctorate onorare cum, și este implicat în foarte, foarte multe organizații. Cum reușiți acest lucru? Felicitări! însă cred că ceea ce contează mai mult este ceea ce urmează să spuneți. Deci, dacă îmi dați voie, îi dau cuvântul domnului Arnold. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Lucrul principal este că sunt aici. Îmi pare rău că am ajuns cu o ușoară întârziere. Am, mă bucur că pot să vorbesc în numele grupului de lucru cu, în legătură cu Africa Rurală, o serie, un număr de colegi mă însoțesc în spatele sării. Aș da să vă dau o idee în legătură cu unde am ajuns în munca noastră și cam uh, ce formă va avea raportul nostru final, uh, punând accentul pe faptul că munca grupului nostru de lucru nu este încă gata avem oportunitatea de a continua să ascultăm uh, opiniile dumneavoastră și de aceea uh, salut această oportunitate de a mă întâlni cu dumneavoastră. Aș începe prin a reflecta puțin la contextul politic în care a fost înființat acest grup de lucru. Cu toată lumea știe că nivelul uh, angajamentului politic între Europa și Africa s-a accelerat în ultimii ani dintr-o serie de motive la nivelul summiturilor șefilor de state și de guverne și unde o declarație importantă a președintelui Juncker în, în um, declarația în legătură cu starea Uniunii în 2018, în care a propus uh, o alianță Africa-Europa pentru uh, investiții durabile și locuri de muncă. Un lucru foarte important în legătură cu care toate instituțiile Uniunii Europene sunt îndemnate să de care instituțiile europene sunt îndemnate să ține să țină cont. Am demarat munca noastră în mai uh, și o vom uh, încheia în decembrie, în următoarele săptămâni. Despre ce este vorba atunci când ne uităm, când privim viitorul Africii rurale? Uh, o vedem printr-o perspectivă dublă. Cum poate Africa să genereze suficiente locuri de muncă pentru populația în creștere și ce contribuție uh, poate să-și aducă uh, sectorul agrialimentar în acest obiectiv? De asemenea, ce contribuție poate să-și aducă Europa în parteneriat cu Africa pentru a, a, a atinge acest obiectiv? Poate este util uh, să vă dau o, din, câteva cifre. Este regiunea din lume cu uh, populația cea mai, care crește cel mai rapid. ONU estimează că populația Africii va crește de la 1,2 miliarde în 2015 la 1,7 miliarde în 2030 la 2,5 miliarde în 2050. Între 2015 și 2050, Africa va reprezenta 70% din creșterea totală a populației globale. Aceasta este, o stat, este în cifre uh, impresionante. Creșterea populației, bineînțeles, duce la creșterea uh, forței de muncă și a, creșterii, a cererii pentru noi locuri de muncă. 20 uh, de milioane de oameni intră pe, mm, pe piața de muncă a Africii în, anual în momentul actual. În 2030 această cifră va crește la 30 de milioane anual. 60% din această creștere va fi în zonele rurale. Aceste cifre ne-au dus la două concluzii. În primul rând că provocarea majoră politică cu care se confruntă liderii africani va fi să genereze uh, suficientă ocupare pentru a absorbi această forță, forță de muncă în creștere. În al doilea rând că sectoarele rurale și agri Uh, și agricole ar trebui să joace un rol cheie în strategia de dezvoltare, uh, dezvoltare economică și în crearea de locuri de muncă în Africa. Noi ne-am centrat asupra politicilor necesare pentru a maximiza crearea de locuri de muncă. Însă recunoaștem că trebuie să acționăm într-un context uh, politic și economic mai larg. Deci, de la începutul raportului nostru am luăm notă de importanța progreselor în rezolvarea conflictelor, stabilitate politică și macroeconomică, investiții în nutriție, educație și politici de sănătate, energie curată și protecția resurselor naturale ale Africii și credem că liderii africani în parteneriat cu Europa trebuie să rezolve aceste probleme și să creeze condițiile pentru progres în sectoarele rurale și agricole. Însă nu o să intrăm în detaliu în aceste probleme. Vom pune accentul pe sectoarele agricole și agroalimentare pentru a vedea ce putem face aici pentru a genera numărul maxim de locuri de muncă. Și pentru a răspunde la această întrebare, punem accentul pe patru aspecte cheie care vor deve, trebui să devină priorități. În primul rând, susținem utilizarea unei abordări teritoriale pentru dezvoltare economică, pentru crearea locurilor de muncă, cu interdependență între zonele rurale și urbane. Această abordare sublinează necesitatea de investiții crescute în bunuri publice și servicii în zone rurale, cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă și pentru a face zonele rurale locuri mai atrăgătoare. În al doilea rând, propunem măsuri pentru a susține tranziția în curs în agricultura africană. Există o diversitate foarte mare între uh, statele africane în ceea ce privește productivitatea agricolă și creșterea. Uh, statele cu creștere înaltă uh, au politici interne în acest sens, resurse bugetare și au creat un mediu pozitiv pentru fermieri și pentru industria agroalimentară. Obiectivul nostru ar trebui să uh, existe, să fie mai multe state africane care să atingă aceste standarde înalte de performanță și creștere. În al treilea rând, recomandăm investiții în dezvoltarea unei industrie africane uh, agroalimentare. Luăm notă că uh, industria agroalimentară este subdezvoltată, în ceea ce privește procesare și procesarea și vedem că domeniul că există perspective ca Africa să își producă din ce în ce mai mult uh, din creșterea cererii pentru alimente uh, care în momentul actual este îndeplinită prin importuri. Africa și Europa pot să fie parteneri în uh, aceste oportunități printr-o investiții în sectorul privat Uh, îmbunătățirea standardelor de siguranță alimentară. În al patrulea rând, protecția resurselor naturale ale Africii sunt cheie pentru producția durabilă de alimente și pentru a atenua schimbările climatice. Europa poate să ajute guvernele africane în uh, aducerea în centru a uh, resurselor, a gestionării resurselor naturale vom discuta toate aceste patru subiecte pentru a aduce împreună în capitolul final o serie de reglementări, recomandări care credem că ar trebui să fie implementate de către Africa în parteneriat cu Europa. Vom pune accentul pe sectorul agroalimentar și pe zonele rurale dinamice, care ar trebui să joace un rol central atât în dezvoltarea africană și crearea locurilor de muncă și în Alianța Africa-Europa pentru investiții durabile și locuri de muncă propusă de președintele Juncker în uh, discursul său din, uh, cu privire cu starea, la starea Uniunii uh, din 2018. Vedem acest ultim capitol ca o primă variantă a unui plan de acțiune pentru sectoarele rurale și agroalimentare, pentru a fi inclus în această alianță. Parteneriatul între Africa și Europa trebuie să funcționeze la trei niveluri. Între oameni, între companii, cu punerea accentului pe uh, fermieri, asociațiile și cooperative uh, și guverne. Credem că parteneriatul Africa-Europa ar trebui să permită uh, legături între societățile noastre, comunitățile de afaceri și guverne pentru a se baza pe progresele deja înregistrate, prin tehnologii moderne pentru a uh, capitaliza oportunitățile și folosind experiența în dezvoltare. Există un rol pentru lider și uh, politic din partea Consiliului de Miniștri, din partea Parlamentului European, împreună cu statele membre, pentru a dezvolta o abordare europeană coerentă în uh, constituirea unei, unui parteneriat African-Europa, Africa-Europa pentru a răspunde la uh, câteva dintre provocările majore ale epocii actuale. Și sperăm că uh, accentul pentru crearea locurilor de muncă pentru tinerii africani va primi prioritatea politică pe care o merită și mă bucur că am această posibilitate de a discuta cu dumneavoastră pe această problemă. Am, m-am adresat cu Consiliului Ministrilor de Agricultură și a luni seară și a fost uh, o experiență foarte bună. Văd această reuniune ca o uh, abordare complementară în acest sens și vă mulțumesc foarte mult pentru uh, opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult acest uh, schimb de opinie. Domnul, domnul... Ja, herzlichen, herzlichen Dank, Arnold. Mulțumesc foarte mult, domnule Arnold, pentru această prezentare. Mă bucură foarte mult că există acest grup de reflexie și că domnul comisar Hogan împreună cu domnul comisar Mimița s-au gândit la asta, pentru că în acest domeniu agrar uh, care ține de alimentație uh, putem contribui la reducerea foametei pe continentul african și în același timp să creăm o șansă de uh, locuri de muncă pentru tinerii africani de fapt, aș mai avea întrebări care merg în două direcții. Cred că există un mare potențial pentru producția de alimente în Africa. Trebuie să ne gândim și la metode în cadrul Organizației Mondiale a Alimentației. Există Uh, așa numita uh, ecologie agrară pentru a proteja solurile și pentru a educa oamenii, inclusiv pentru a crea uh, o siguranță economică. Deci această economie uh, această agricultură ecologică va putea să fie practicată în Africa și uh, cum uh, vor putea fi luate măsuri de protecție a uh, mediului, pentru că um, este o necesitate și pe continentul african. Iar când vorbim despre investiții efectuate într-o manieră responsabilă, um, care este până la urmă accesul la credite pentru agricultorii din Africa? Președintele, mulțumesc foarte mult. Mă tem că nu pot să le acord mai mult decât de un minut tuturor celor care doresc să intervină. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, Tom, pentru prezentare. Sunt uh, Cunosc CV-ul domnului Arnold, deci sunt de acord cu președintele nostru. Cu contextul dumneavoastră în agricultură, Aș dori să-mi răspundeți a două întrebări în legătură cu felul în care a evoluat PAC și dacă uh, starea sa actuală a avut un impact pozitiv sau negativ asupra muncii dumneavoastră în legătură cu Africa și dacă există lecții în trecutul Europei din care putem să tragem învățăminte în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii și creșterea producției de alimente care ar putea să ne asiste în munca pe care încercăm să o facem în Africa. Mi se pare că este o muncă foarte importantă pentru că din motive egoiste sau și chiar și din motive morale trebuie să apărăm, dacă nu din motive morale, trebuie să ajutăm continentul african. Cifrele pe care ne le-a spus sunt copleșitoare și cred că va fi nevoie de curaj politic din partea statelor membre, Comisiei și Parlamentului să acționeze uh, în sensul cel bun pentru a ajuta dezvoltarea continentului african, pentru că copiii și nepoții noștri vor uh, suferi dacă nu acționăm cum trebuie acum. Vă mulțumesc, domnul Agnew. Vă mulțumesc că ați pus uh, câteva întrebări și i-aș dori să ofer câteva răspunsuri. Ați întrebat care este un model bun, ce se poate face acolo. Eu am uh, locuit și am lucrat acolo în urmă cu 40 de ani și fermele din Rodezia erau foarte bine organizate cu 500 de angajați, fiecare dintre ei era educat, aveau uh, o clinică și magazin. Uh, era un model foarte bun. A doua întrebare, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? în primul rând, să nu discurajeze fermierii africani de la utilizarea organismelor modificate genetic și, în al doilea rând, uh, să pune presiune asupra guvernului din uh, uh, sud-african în legătură cu fuziunile de ferme care nu sunt după aceea finanțate cum trebuie. Domnul Flanagan. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și îmi pare rău că nu sunt mai mulți colegi aici ca să vă asculte, pentru că nu uh, sunt mulți, uh, sunt foarte mulți care se plâng împotriva imigranților, însă uh, atunci când vine vorba de găsirea de soluții pentru ca imigranții să rămână uh, unde locuiesc, nu participă foarte mult. Însă V-ați întrebat uh, ce pot, pot să facă eurodeputații. Un lucru care apare în mod repetat uh, aici și eu vin dintr-un stat care a trecut prin foamete, mi se pare o sugestie ciudată din partea acestei comisii ca, uh, că Uniunea Europeană trebuie să hrănească lumea. Nu cred că este treaba noastră să hrănim lumea, pentru că până la urmă mai bine te hrănești pe tine și îți dezvolți agricultura decât să te hrănească cineva Uh, eu sunt uh, păgân, dar uh, ideea aceea că dacă îl înveți pe cineva să pescuiască, îl, îl, îl hrănești pentru toată viața, însă dacă îi dai un pește, îl hrănești doar pentru o zi, mi se pare valabilă. Deci acest obiectiv al Uniunii, arogant al Uniunii Europene de a hrăni lumea, nu știu, uh, nu credeți că ar fi mult mai bine dacă oamenii ar învăța să uh, producă suficiente alimente? Am uh, uh, reușit să o facem în Irlanda și cred că dacă cineva ar fi venit și ne-ar fi dat mâncare, nu am fi rezistat foarte mult. Mulțumesc pentru că ați venit astăzi în comisiile noastre și sunteți dispuși să răspundeți la întrebări. Toți ne punem întrebarea cum ar putea să evolueze lucrurile mai bine în Africa. Noi ne gândim de multe ori să exportăm uh, politica noastră agrară, dar eu nu cred că sistemul nostru este um, menit să fie aplicat în Africa. Cred că în Africa este nevoie de un cu totul alt sistem de pildă la vânzări, noi avem supermarketuri în care avem foarte puțini vânzători, dar în Africa trebuie mulți oameni să primească locuri de muncă. Dumneavoastră ați reușit să dezvoltați uh, un model de politică agrară care să poată să funcționeze bine în Africa. Și după aceea, când vorbim despre eh, acordurile comerciale cu Africa, ele sunt de multe ori aplaudate pentru că ar fi un semn legat de preocuparea Europei pentru Africa dar eh, eh, noi ne propunem liberalizări pe piața africană care pot să aibă efectul de uragan pe, în Africa. Părerea dumneavoastră m-ar interesa. Andrew. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Arnold, pentru prezentarea dumneavoastră. Miza este imensă și am uh, mai multe semne de întrebare. În primul rând, după cum ați spus, nu trebuie să comitem aceeași, aceleași erori pe care le-am comis în Europa. Uh, În ultimii 50 de ani am asistat la un proces în care s-a tăiat legătura între agricultură, alimentație și sănătate. Nu trebuie să comitem aceleași erori pe continentul african. În plus, uh, statele africane au mm, tradiții diferite și nu știu dacă putem veni cu metode pe care să le impunem universal uh, va putea, ca acest va rezolva problema ar trebui mai degrabă să însoțim continentul african uh, prin proiecte teritoriale, să nu venim cu soluții sau procedee sau să încercăm să transferăm procedeele europene. Până la urmă, este vorba de inginerii teritoriale. Până aici, uh, oare miza nu cumva ar fi uh, să trecem de la programe de codezvoltare la parteneriate. Bugetul de astăzi uh, are poate anumite secțiuni care pot să fie alocate acestor uh, parteneriate. parteneriate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Mici din partea comisiei. Mulțumesc. Suntem în comunicare constantă cu Tom și restul grupului de lucru. Este un moment oportun, așadar, după cum a spus domnul președinte al Comisiei Juncker, a lansat în raportul în legătură cu starea Europei această alianță UE-Africa. Și um, reuniunea de la Viena din 18 decembrie uh, va vedea rezul, rez, rezumatul acestui grup de lucru. Uh, nu cred că Uniunea Europeană încearcă să hrănească Africa, ci trebuie să dea dovadă de leadership pentru, prin găsirea de soluții și agricultura ar putea să fie o abordare, dar nu unica, uh, face parte din mixul de soluții. Astăzi la Roma are loc o conferință majoră în legătură cu sistemele de inovații, deci tipul de tehnologii care sunt adaptate continentului african. Astăzi, după cum știm, există un, un spațiu de liber schimb. EPAS poate să ne dea un punct de intrare în legătură cu învățămintele uh, și cum se pot utiliza elemente ale EPAS în uh, constituirea unei zone de liber schimb continentale Ceea ce este foarte clar este că cele 55 de state din Africa trebuie să uh, aibă un comerț mai intens între ele. Unul dintre succesele uh, Europei este integrarea comerțului. America, Africa nu s-a integrat uh, în sine. Are o abordare din centru spre margini, ceea ce nu rezolvă insecuritatea alimentară de pe continent. Dacă ar exista în comerț de 15%, dacă este un nivel de 15% de comerț intern, spre deosebire de 60-70% cum este în Europa, există o insuficiență. Poate uh, modelele evoluat, evoluate de PAC în ultimele decenii ar putea fi folosite și dezvoltarea durabilă provocările principale cu care se confruntă Africa țin de abordarea teritorială. Deci este vorba de concepte ca și proiectele lider cu, prin care să se creeze locuri de muncă și în al doilea rând pentru ca oamenii să nu migreze către marile megalopole, megalopole unde uh, tinerii să nu își găsească locurile de muncă uh, visate. Uh, sisteme alimentare durabile Eh, sunt un alt, o altă prioritate, eh, o dietă mai diversificată. Una dintre problemele rar menționate eh, este problema malnutriției. Nu este vorba doar de probleme de sănătate, ci și de obezitate și suprapondere. Este o mare bombă a sănătății publice care ține de creșterea demografică deci trebuie să arătăm că o dietă diversificată care sunt adaptabile la climă, majoritatea provocărilor cu care se confruntă Africa vor ține de drepturi lucru menționat și la punctul 9 și uh, acest lucru a apărut și la conferința de la Madrid, uh, proprietatea terenurilor, accesul la resursele acvatice, um, defrișările. A, trebuie să avem o abordare holistică în legătură cu specificitatea continentului african și sunt sigur că grupul de lucru și membrii săi în uh, lucrările sale din uh, săptămânile următoare vor ajunge la un raport uh, puternic care să uh, evalueze corect situația actuală și să transmită un semnal pentru Comisie, Consiliul Statele Membre și Parlament uh, să coordoneze mai bine în mod integrat intervențiile pe termen lung în parteneriat în, cu Uniunea Africană și cu uh, statele africane pentru a arăta leadership pentru modelul de schimbări eh, cu, prin care va trece Africa în, pe termen scurt. Vă mulțumesc că am avut eh, multe întrebări, iar acum vom asculta răspund, răspunsurile. Domnule Arnold, aveți cuvântul. Sunt eh, de acord cu tocmai ceea ce s-a spus adineori. Cred că cuvântul cheie este parteneriatul. Așa cum a spus-o președintele Juncker în uh, discursul de la Stara Uniunii, relația între Uniunea Europeană și Africa se schimbă. A fost uh, o vreme când lucrurile funcționau altfel. Acum, cel puțin, uh, există o schimbare pentru că în multe zone Africa are propriile politici în agricultură, de pildă. Uh, v-ați referit în comentariul dumneavoastră la acest lucru. declarația de la Maputo și uh, cealaltă din 2013. Africa are propriile angajamente și le respectă și obține rezultate într-o măsură mai mare sau uh, mai mică. Sigur că trebuie să uh, aibă rezultate mai bune decât cele pentru care s-a angajat. Are un rol important și anume să uh, ne ținem promisiunile în ceea ce privește obiectivele primordiale ale Africii. Doamna uh, McGuinness a vorbit despre politica agricolă comună și felul în care a evoluat în ultimii 20 de ani. Nu se poate nega faptul că cu 20 sau 30 de ani în urmă pacul de fapt uh, afecta uh, interesele fermierilor uh, uh, africani prin sistemul de uh, restituiri la export. Și felul în care pacul s-a schimbat în ultimii 20 de ani, cred că oferă uh, acest accent pus pe mediu, pe calitatea uh, hranei. Toate acestea sunt lecții care pot fi aplicate în uh, Africa, cu condiția să fie adaptate la prejurările uh, din Africa. Aceasta este o parte a răspunsului agroecologia și uh, uh, conlucrarea cu FAO. Cred că trebuie să ținem uh, cont de toate acestea. Mă uh, întâlnesc mâine cu experți uh, de la FAO. Au făcut uh, lucruri importante și uh, în privința migrației, ceea ce este relevant pentru munca noastră. Și acum întorc la problema parteneriatului. În centru se află un uh, interes uh, politic foarte egoist uh, de a ajuta Africa. De fapt, asta trebuie să se afle în spatele angajamentului politic. Nu cred că politica europeană este ca Africa să hrănească lumea. Uh, și ideea sistemelor alimentare și consecințele acestora, uh, faptul că nu se produce suficientă hrană sau hrană sănătoasă. Europa trebuie să se concentreze acest lucru și cred că este legitim să uh, pună în discuție acest lucru și în relația cu Africa. Chestiuni legate de pământ, uh, cred că trebuie să pornim de la realitate. Că Uh, cea mai mare parte a agriculturii în Africa se face pe uh, loturi mici. Trebuie să găsim modalități de a îmbunătăți productivitatea lor, securitatea veniturilor din agricultură. Acesta este uh, tonul pe care am uh, dorit să-l dăm în recomandările noastre. Însă răspunsurile nu sunt simple. Uh, este vorba de creșterea productivității la nivelul exploatațiilor mici, apoi accentul pe economia rurală, astfel încât oamenii să rămână în agricultură și uh, să își sporească veniturile și din activități uh, altele decât din agricultură. Apoi, industria alimentară africană și dezvoltarea acesteia, pentru că acum ea este subdezvoltată este extrem de important și sper că vom avea ceva semnificativ de spus în această privință. Dar asta implică nu numai sectorul privat, ci în primul rând sunt uh, implicate guvernele, crearea condițiilor astfel încât sectorul privat să investească în industria alimentară. Iar acest lucru trebuie să fie însoțit de reguli privind uh, regimul preferințelor, uh, generația al preferințelor, securitatea alimentară și așa mai departe. Mulțumesc uh, pentru comentariile făcute. Unele sunt uh, extrem de pertinente pentru munca de redactare care rămâne încă uh, de făcut. Ultimele comentarii le voi face în uh, finlandeză. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, celor care au participat și domnului Arnold îi urez succes în activitatea sa pentru a ajunge la un rezultat uh, final bun. Și mă bucur că cele două comisii au putut să discute împreună aceste chestiuni alimentare. Uniunea Europeană este uh, cel mai mare donator de asistență în lume. Producția alimentară trebuie dezvoltată mai ales în țările uh, în curs de dezvoltare, ea trebuie promovată astfel încât uh, oamenii să-și câștige uh, existența din agricultură. Au fost și comentarii în legătură cu elemente care trebuie avută în vedere Uh, în țările în curs de dezvoltare. Metodele utilizate în uh, producție, nu vrem să distrugem uh, natura, pădurile, solul, să poluăm. Solul trebuie să rămână în condiții Uh, bune, însă trebuie să ne gândim și la piața internă și funcționarea acesteia. Este important ca oamenii să poată să-și câștige existența și să se bucure de propria producție. Către sfârșitul intervenției, uh, domnul uh, Arnold a rezumat bine situația. E nevoie de o cooperare largă, desigur, așa se petrec lucrurile Uh, în agricultură și în dezvoltarea cooperării. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere și uh, cred că veți continua cu întâlnirea dumneavoastră atât pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei DEVE, mulțumesc secretariatului pentru că a pregătit întâlnirea de astăzi. Însă, în primul rând, doresc să mulțumesc expertului nostru, domnul Arnold. Suntem uh, impresionat, uh, impresionați de ceea ce faceți și cred că vor fi și alte ocazii, poate pe durata acestui mandat, să vă ascultăm din nou. Astăzi vreau să vă mulțumesc. Acum Încă un punct uh, pe ordinea de zi. Ne întoarcem la punctul 9 al ședinței AGRI. Mulțumesc. Deci punctul 9, schimb de opinii. ocazionat de săptămâna drepturilor omului. O să îi invit pe oaspeții noștri să ni se alăture la prezidiu domnul Bax și doamna Pokinen. Celebrăm uh, declarația ONU privind drepturile uh, țăranilor și altor persoane care lucrează în zonele rurale și privind provocările globale care afectează drepturile omului în agricultură. În uh, Uh, perioada 19-23 noiembrie, Parlamentul European a hotărât uh, să uh, marcheze săptămâna drepturilor omului. Domnul Bax, Program Officer la FIAN International, este unul dintre oaspeții noștri. FIAN International este organizația internațională a drepturilor omului Uh, care se axează pe dreptul la hrană și probleme, drepturi culturale, economice, sociale corelate. 10 minute are cuvântul domnul Max și apoi doamna în 5 minute. Îmi pare rău că trebuie să scurtez timpul intervenției dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiindcă nu avem uh, prea mult timp la dispoziție, vreau să știu dacă va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri la sfârșit. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat în această comisie pentru a vorbi despre declarația ONU privind uh, drepturile țăranilor și altor persoane care lucrează în zonele rurale. Această a fost adoptată cu două zile în urmă în cel de-al treilea uh, comisie uh, a ONU uh, la New York. O să mă reîntorc la acest subiect imediat. Această declarație este importantă din mai multe motive și o să expun câteva realități care uh, sunt uh, Ah, bine eh, definite, țăranii pastoraliștii care lucrează în eh, zone rurale asigură eh, și garantează securitatea alimentară și suveranitatea alimentară a lor și a populației în general. Ei sunt cei care hrănesc lumea. 70% Uh, din uh, hrană este produsă de uh, fermierii mici, exploatații agricole mici. Ei reprezintă locuri de muncă create în mediul rural și folosirea resurselor naturale în mod sustenabil, având în vedere schimbările climatice. Dar cu ce se confruntă aceștia astăzi? După, câte, după din câte știți, uh, fermele dispar. Este un fenomen uh, mondial ce poate să fie constatat și aici în Europa în contextul apariției uh, unor complexe agricole de mari dimensiuni Uh, veniturile sunt uh, foarte scăzute, unor chiar sub uh, pragul sărăciei, se confruntă cu concentrarea parcelelor de pământ și practic um, sunt înghițiți de marile exploatații țăranii și cei care uh, lucrează în mediul rural uh, sunt atacați, sunt asasinați, sunt evacuați. O categorie importantă de apărători ai drepturilor omului sunt omorâți în lume pentru că își apără parcela de pământ. Am spus că acest lucru se întâmplă peste tot în lume, dar și în Europa și aș vrea să mă refer la o rezoluție adoptată anul uh, trecut uh, de Parlamentul European, munca de pregătire fiind făcută în Comisia Agri în ceea ce privește concentrarea fermelor. Este interesant de notat faptul că acest uh, context arată faptul că țăranii Uh, se confruntă cu uh, o discriminare sistematică și sistemică, la care contribuie și politicile europene. Putem să spunem că pacul, într-o oarecare măsură sau în mare măsură, a contribuit la uh, răspândirea, extinderea fermelor mari, exploatațiilor mari, în detrimentul micilor ferme. Am vrut să menționez și o altă rezoluție care a fost adoptată anul acesta în ceea ce privește încălcarea uh, drepturilor uh, populației indigene uh, din lume. Dacă nu mă înșel, este prima rezoluție înregistrată a Parlamentului European această rezoluție uh, cere uh, statelor membre să uh, susțină această declarație a Consiliului Drepturilor Omului. Unele chestiuni specifice, v-am vorbit despre context, despre țărani în întreagă lume, nu numai că 70%, unii spun chiar 80% din hrana produsă în lume este produsă de uh, țărani și de micii fermieri, în același uh, timp 80% din cei care suferă de foame trăiesc în mediul rural. Uh, sunt informații și în legătură cu situația femeilor în uh, Africa subsahariană. Acestea contribuie uh, în, măsură, în proporție de 80% la forța de muncă pentru producerea uh, hranei. În America Latină, femeile au o pondere de 40% în furnizarea pe piața agricolă și totuși uh, femeile uh, sunt uh, cel mai mult afectate de uh, foamete și de malnutriție, de insecuritate alimentară. Pentru că nu prea am timp, o să trec uh, peste procesul, peste procesul declarației uh, ONU, cum uh, s-a născut aceasta și o să spun doar că cu uh, Uh, criza din 2007-2008, la Via Campesina a introdus această declarație la Consiliul privind drepturile omului în, din Geneva, uh, criza alimentară din 2007 și 2008, de fapt, a constituit o recunoaștere a faptului că trebuia să se facă ceva. O să trec acum peste sesiunile care au avut uh, loc Prima sesiune a grupului de lucru a avut loc în 2012 și cea mai recentă a avut loc în 2018. Nu o să menționez conținutul, evoluția conținutului acestor întâlniri. Cu două zile în urmă, cea de cel de-al treilea comitet ONU uh, în New York, care se ocupă cu chestiuni uh, umanitare, a adoptat această declarație cu o majoritate uh, de voturi, cu multe abțineri și șapte voturi împotrivă. În decembrie va trece la faza de ratificare. Iată o hartă care de multe ori spune mai mult decât o explicație Uh, comportamentul de vot în întreaga lume. Africa și Asia, după cum vedeți, aproape că au susținut uh, uh, în cea mai mare majoritate această rezoluție, cu excepția Brazil, Argentina și Columbia, care s-au abținut. Iar pentru zona europeană, iată, aceasta este situația. Uh, țările din uh, Europa recunoscute în, uh, de către ONU sunt abțineri pe scară largă. Sunt numai două țări care au votat pentru Portugalia și Luxemburg și trei state care s-au împotrivit, Ungaria, Suedia și Regatul Unit. Elveția a votat pentru, ceea ce este un semn bun, precum și alte țări, cum ar fi Azerbaijan, Moldovia, Moldova, uh, Serbia și Belarus. O chestiune care trebuie subliniată este faptul că această declarație nu este o abordare egoistă pentru a îi proteja pe țărani. Poate fi argumentată și susținută din următoarele motive. E o declarație în interesul general, nu este un instrument de protecție, din motivul pe care vi l-am prezentat, și anume fermele uh, dispar, uh, atacuri, discriminarea, însă este extrem de important uh, pentru protecția agrobiodiversității, sănătății solului și contribuie la dezvoltarea rurală și la ocuparea forței de muncă în mediul rural ca o concluzie, ați uh, văzut uh, harta statelor membre ale Uniunii Europene care au votat pentru și cum au votat. Statele ONU pretind uh, că sunt campioni ai drepturilor omului. Majoritatea statelor membre UE nu au uh, uh, votat uh, această declarație, însă este important că există totuși o evoluție, Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să uh, înceapă să recunoască nevoia unei astfel de declarații și să țină cont de faptul că drepturile omului sunt uh, în evoluție și cu astfel de declarație este uh, cât se poate de necesară. Thank you, Mr. Chair, uh, distinguished members of the committee and representatives of civil society Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este o plăcere să mă aflu astăzi în această comisie pentru a sărbători în Parlamentul European această săptămână declarată de eh, ONU pentru drepturile omului. Înainte de toate, doresc să mă leg de concluzia formulată de colegul meu confirm că uh, Uniunea Europeană și statele membre sunt campioni pe plan mondial în ce privește promovarea uh, drepturilor omului. Dar în legătură cu această declarație și uh, drepturile fermierilor și cetățenilor care trăiesc în zonele rurale, Uniunea Europeană s-a angajat constructiv în negocieri în grupul de lucru privind drepturile fermierilor și cetățenilor care lucre, trăiesc în zonele rurale. Este un grup de lucru interguvernamental. Deci statele eh, membre eh, se implică, participă. Noi doar încercăm să coordonăm o poziție comună. După cum s-a menționat, declarația a fost adoptată luni și 119 state membre ale Națiunilor Unite au susținut-o, dar 49 uh, de state membre s-au uh, abținut din diverse motive. În acest uh, proces condus de Bolivia, o parte din propunerile care au fost avansate au fost preluate și au fost operate și unele modificări în text. Am uh, apreciat abordarea constructivă și la întâlnirea de la Geneva, dar acest text încă creează probleme pentru câteva state membre din Uniunea Europeană și pentru alte state membre ale ONU în legătură cu uh, reglementări privind drepturi uh, Um, colective. De asemenea, în legătură cu suveranitatea alimentară, sunt uh, necesare unele clarificări. Anumite state vorbesc că este o uh, lipsă de coerență între această declarație și unele acorduri încheiate în ce privește protecția mediului. Dar, uh, de fapt, este un instrument care nu uh, are o obligativitate juridică și s-ar putea ca la o altă sesiune ONU, adunării generale ONU, să fie eh, adoptat acest text și de eh, către statele care încă au preocupări. Din păcate însă se pare că această opțiune nu mai există, deci nu s-a putut asigura uh, o susținere deplină din partea statelor membre ale Uniunii Europene. Noi uh, rămânem în legătură cu toți cei care uh, sunt preocupați de garantarea drepturilor omului în zonele rurale pentru ca toți să beneficieze um, de uh, drepturile uh, care le revin. Persoanele care uh, muncesc și trăiesc în zonele rurale sunt stimulate și ajutate de către Uniunea Europeană pentru că um, um, trebuie combătut toate uh, lacunele în buna guvernanță în uh, aceste regiuni și, uh, de asemenea, trebuie aplicate direcțiile politicilor internaționale care au fost agreate conform agendei pentru 2020 iar ă, strategia Uniunii Europene de dezvoltare este definită în această agendă. Este nevoie de acces la resurse, la terenurile agricole. Uniunea Europeană susține de asemenea liniile directoare ă, voluntare ă, care au fost elaborate pentru aceste regiuni noi finanțăm uh, programe pentru aceste regiuni. Toate aceste acțiuni sunt uh, descrise în broșura publicată de Comisia Europeană uh, pentru anul 2019 privind guvernanța terenurilor agricole. Uniunea Europeană are o abordare uh, multifacetă uh, față de această problematică. Susținem activitatea apărătorilor drepturilor omului și uh, acționăm pentru implementarea pe plan global a principiilor de bună guvernanță a resurselor naturale și a terenurilor agricole. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Iar acum cine dorește să intervină are la dispoziție câte un minut. Gracias, presidente. La verdad... Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare lamentabil pentru că acum, odată când vorbim despre drepturile fermierilor și fermierele, lăsăm subiectul pe ultimul minut, nu putem să purtăm o dezbatere liniștită, cu toate că am uh, discutat foarte mult despre organizarea acestui eveniment. În primul rând aș dori să felicit, să vă felicit, felicit pentru munca Via Campesina și alianțelor sale pentru a ajunge la aprobarea acestor, acestei declarații pentru drepturile fermierilor și fermierelor. Mi se pare importantă pentru întreaga planetă și și pentru Uniunea Europeană. S-a vorbit despre acapararea terenurilor. Este o realitate în Uniunea Europeană se întâmplă aceste lucruri. Și aș dori să întreb de ce, pentru că este foarte clar că s-a votat, ă, de ce Uniunea Europeană s-a abținut, de ce statele membre s-au abținut ă, în masă, în afară de Portugalia, ă, și îi mulțumesc pentru angajamentul său în legătură cu această declarație și îmi place că mi se pare că este un instrument fundamental pentru a pune drepturile omului și fermierii înainte de interesele din ce în ce mai puternice și agresiunile din ce în ce mai mari ale capitalului financiar, ale multinaționalelor despre care am vorbit. Ă, acapararea de terenuri, piețele și resursele naturale. Vă mulțumesc. Doamna Hoibruch. Mulțumesc să știți că mi-e rușine. Mi-e rușine că Uniunea Europeană în care eh, am vorbit și, și am sărbătorit în această săptămână în Parlament drepturile omului, eh, nu eh, susținem această declarație. Am văzut hărțile care au fost prezentate. Noi ne abținem să susținem această declarație sau chiar votăm împreună. Este un semnal uh, cutremurător. Există un miliard de fermiere, fermieri pe lumea aceasta ale căror drepturi sunt încălcate, câteodată chiar viața lor este în pericol de ce Uniunea Europeană se abține când este vorba de drepturile fermierilor, iar când este vorba de a uni uh, drepturile omului cu drepturile economice, uh, suntem atât de implicați. Spuneam, mi-e rușine uh, față de acest miliard de femei și bărbați care trăiesc în zonele rurale. Doamna Martinez, mulțumesc pentru prezentare. Îmi cer scuze, dar va trebui să plec pentru că particip la un trilog. Uh, cred că uh, momentul în care discutăm acest subiect este nefericit ales. Uh, nu vreau să-i acuz pe cei care nu au susținut această declarație pentru că nu dispun de suficiente informații, dar ar trebui să facem o legătură cu punctul anterior discutat astăzi, cu acel grup de reflexie pentru Africa în țara mea, Irlanda, în momentul în care a dobândit independența, a avut mari probleme în legătură cu disputele legate de proprietatea asupra terenului. Deci este o chestiune foarte sensibilă și cred că trebuie să continuăm eforturile noastre în a um, încerca să remediem pe glob situația celor care nu au cum să-și uh, afirme drepturile. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Regret că aceste două dezbateri uh, uh, nu au avut loc înainte de dezbaterea noastră privind politica agricolă comună. Pentru că uh, trebuie să avem o dezbatere de fond în legătură cu provocările care există în acest uh, domeniu, pentru că ține până la urmă de demersuri democratice. Iar în ce privește securitatea uh, alimentară și suveranitatea alimentară, trebuie să se afle în centrul preocupărilor noastre politice. Deci eh, dispunem de elementele necesare de analiză pentru a ne spune de ce eh, eh, atât de multe state membre ale Uniunii Europene s-au abținut în a susține această declarație. Pentru că până la urmă asta ține de securitatea alimentară a planetei. Dacă privim până spre 2050. Situația poate fi inclusiv în dezavantajul agricultorilor europeni. Deci ă, ă, așteptăm un ă, răspuns pentru a putea să valorificăm în munca din comisia noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Un răspuns scurt pentru întrebările puse de către eurodeputați inclusiv în legătură cu afirmațiile uh, reprezentantei Serviciului de Acțiune Externă. Statele care nu au votat pentru sau care s-au abținut au mai multe motive. Nu acceptăm ideea de drepturi colective nu este uh, nouă ideea că în ce privește drepturile, uh, dreptul internațional și drepturile omului, există grupuri specifice care beneficiază de o protecție specială, având în vedere vulnerabilitatea specială. Există instrumente în ce privește apărarea drepturilor omului pentru migranți, pentru femei, pentru persoanele cu Uh, handicap, uh, pentru uh, minori, de pildă. În al doilea rând, această declarație se afirmă că ar intra în conflict cu instrumentele existente deja pentru apărarea drepturilor omului, dar asta este o afirmație greșită pentru că există prevederi uh, contractuale care uh, stipulează clar că toate instrumentele noi trebuie să fie implementate în uh, respectul instrumentelor deja existente. Iar în al treilea rând, foarte important de subliniat, majoritatea statelor membre